Okay. Președintele. Otwieram posiedzenie. Witam. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să deschid dezbaterea de astăzi. Bun venit tuturor. Aș dori să fac un anunț oficial. În 16 iulie 2009, am uh, supus atenției Comisiei Jurii o notificare în legătură cu ridicarea imunității parlamentare pentru unul dintre deputații Parlamentului European. În 2010, președintele Comisiei Jurii m-a informat că, având în vedere rezoluția Parlamentului European din aprilie 2009, în legătură cu imuni, regulamentul cu privire la ridicarea imunității în uh, Polonia, Comisia uh, Juri a considerat că acest uh, document nu poate fi primit. Un alt punct de pe ordinea de zi, o dezbatere comună în legătură cu 36 de rapoarte cu privire la descărcarea de gestiune pentru 2008 raportul domnului Boguslav Liberatski, bugetul general secțiunea 3, raportul doamnei Sender cu privire la Fondul European de Dezvoltare, raportul domnului Bart Staes, bugetul general secțiunea 1 Parlamentul European, șapte rapoarte ale domnului Cernețchi, bugetul general european, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru, de, uh, pentru Protecția Datelor. Apoi mai avem 26 de rapoarte ale doamnei Veronique Mathieu. Nu o să citesc uh, titlurile tuturor acestor rapoarte, toate figurează pe ordinea de zi. Repet, e vorba de 26 de documente pregătite de către colega noastră, Verona Thieu. Lansăm dezbaterea acum. Vor avea în primul rând cuvântul raportorii. Domnul Gaier va avea primul cuvântul. Vă rog. O solicitare de respectare a regulamentului. Mulțumesc, domnule președinte. Constat că Curtea de Conturi nu este prezentă la dezbatere. Am dorit să primim lămuriri în legătură cu poziția Curții de Conturi. Există o explicație motivată a acestei absenții. Observ și nici că Consiliul nu este în sală. Vom